2009. Cu foarte multă tristețe vreau să vă informez că doamna Pilar Joarez Boal, vicedirector al reprezentației Uniunii Europene în Haiti, încă nu a fost găsită, este dispărută, este dată dispărută și continuă eforturile de găsire a acesteia. Domna ei a lucrat uh, la Parlamentul European și împreună cu națiunea Haiti urmărim cu toții situația. Diferitele țări din Uniunea Europeană și Uniunea Europeană a trimis 100, uh, 150 <clears throat> de polițiști pe lângă ajutoarele umanitare trimise. De asemenea, diferitele servicii din statele membre colaborează. Doamnelor și domnilor, Istoria acestei țări, Haiti, este una dintre cele mai dureroase. Au murit zeci de mii de persoane, mult, multe alte persoane sunt date dispărute și de aceea vă rog să păstrăm un minut de reculegere pentru victimele acestui cutremur. Z dużą przykrością przyjąłem także informację o egzekucji. De asemenea, doamnelor și domnilor, vreau să vă informez legătură cu faptul că Ahmad Shakin a fost executat în China. Este un cetățean britanic care a fost executat. Este una din cele șapte mii de persoane ucise anual și din 1951 încoace este primul cetățean din Europeană care a fost executat în această țară. Uniunea Europeană condamnă pedapsa capitală și face tot posibilul pentru ca aceasta să fie abolită. De asemenea, aș vrea să spun că ieri a avut loc primul tur al alegerilor prezidențiale din Ucraina. Colegii noștri observatori sunt acolo, pe teren, au fost ieri acolo încă, uh, nu avem datele oficiale în legătură cu participarea la aceste alegeri. Observatorii noștri încă